you can't touch yours now. It can be both at the same time. Okay. Uh, good evening. I would like to start the meeting. We... <clears throat> Bună seara, aș vrea să începem reuniunea. În ce privește numărul de puncte de pe ordinea de zi, avem o ședință scurtă. O să încep cu primul punct. Uh, adoptarea ordinii de zi, varianta finală a agendei a fost distribuită pe 5 septembrie dacă nu sunt obiecții, consider că proiectul de ordine de zi s-a adoptat. Trecem la punctul 2, anunțurile președintei. Vreau să vă informez în legătură cu două chestiuni. În legătură cu Brexitul, în primul rând, aș vrea să vă informez că săptămâna trecută conferința președinților, joi 7 septembrie, a confirmat că în principiu Parlamentul European <clears throat> trebuie să adopte o rezoluție care va fi prezentată de către grupurile politice și cosemnată de președintele AFCO în legătură cu situația negocierilor privind Brexitul și vom vota această rezoluție dacă nu se întâmplă nimic în prima sesiune din octombrie și se leagă de Consiliul European din luna octombrie. la care ideea de a se anunța dacă s-au făcut sau nu suficiente progrese la negocieri. Încă mai sperăm că vor fi progrese suficiente și înțeleg că rezoluția noastră își va propune să și stimuleze ultimul moment al negocierilor. O a doua chestiune, tot legată de Brexit, între timp, săptămâna trecută m-am întâlnit cu ambasadorul britanic pe lângă Uniunea Europeană. A doua chestiune pe care aș dori să vă comunic să leagă de negocierile privind registrul transparenței. Poate vă aduceți aminte că președintele AFCO este co-negociator desemnat de conferința președinților împreună cu Silvi Ghion, vicepreședinta Parlamentului, să negocieze cu Consiliul și cu Comisia, Registrul Transparenței. Săptămâna trecută am avut o întâlnire politică inițială cu domnul Timmermans și cu președinția. Deși Consiliul nu și-a finalizat încă mandatul, am hotărât să avem această întâlnire pentru a confirma angajamentul celor trei instituții, inclusiv Consiliul, de a negocia un bun registru al transparenței. Am avut așadar această primă întâlnire la care Consiliul a spus foarte clar care intenția de a finaliza cât de curând posibil poziția Consiliului pentru ca noi să putem începe încă în președinția estonă un, cu întâlnirile politice, tehnice legate de acele negocieri punctul 3 de pe ordinea de zi, informații în legătură cu recomandările <clears throat> adoptate de coordonator la ultima lor ședință. Există un regulament de modificare a unui alt regulament de înființare a Autorității Europene de Supraveghere pentru titlurile de valoare și piețe și am decis să verificăm dacă, așa cum s-a întâmplat cu EDIS, dacă există cumva aspecte cu caracter constituțional în acest regulament și apoi ne-ar interesa să prezentăm un aviz. Ca președinte am fost autorizată să verific exact dacă există sau nu chestiuni constituționale și în caz că descoperim acele chestiuni constituționale în acest regulament de modificare. Președinta va fi raportoarea din partea Comisiei AFCO. Acum aș vrea să trecem la punctul 4 de pe de zi, <clears throat> alcătuirea Parlamentului European. Vă aduceți aminte, poate că am avut doi raportori pentru acest subiect în legătură cu această legislație din partea socialiștilor Pedro Silva Pereira și din partea PPE eu însămi. E o propunere legislativă care vine din partea Parlamentului, se adresează Consiliului, apoi de la Consiliu va veni înapoi în Parlament. E o procedură deosebită, în esență, o decizie a Consiliului European, cu toate acestea, în baza unei propuneri pe care o face Parlamentul European, poate vă aduceți aminte, sau cei mai în vârstă vă aduceți aminte că pentru fiecare alegere europeană, o dată la 5 ani, Parlamentul lucrează la această propunere de decizie a Consiliului. Avem alegeri pentru Parlamentul European și în anul 2019 probabil între 7 și 10 iunie și cu suficient timp înainte, o să vă explic în câteva momente înainte de alegerile respective, Consiliul trebuie să ia această decizie în legătură cu alcătuirea Parlamentului și va trebui să o aprobăm prin procedura cu acordul motivat. De data aceasta există <clears throat> probabilitatea să fie mai dificilă, pentru că avem o situație legată de Brexit. Faptul că unul dintre statele membre va părăsi Uniunea Europeană și limitează puternic certitudinea legală și politică în legătură cu întregul proces. Și concret ce aș vrea să vă spun este că această decizie a Consiliului European și apoi Acordul motivat al Parlamentului European ar trebui să se finalizeze înainte de vara anului viitor pentru a da certitudine pentru statele membre care trebuie să declanșeze și procedurile naționale pentru alegerile pentru Parlamentul European și o țară, și anume Belgia, care de fapt cere declanșarea unei astfel de proceduri în august anul viitor. Ceea ce înseamnă că întregul proces uh, decizional uh, la Consiliul European și acordul motivat al Parlamentului, toate aceste evenimente trebuie să aibă loc înainte ca negocierile cu Regatul Unit în legătură cu acordul de retragere să se finalizeze. După cum știți, Planul este de a avea întreaga procedură de negociere a retragerii până în octombrie pentru a putea ajunge la Consiliul European, la Parlamentul European și, din câte știu, și în Parlamentul Britanic, pentru ca întregul proces să se finalizeze până în luna martie 2019, ceea ce ne pune pe noi, ca instituție europeană, într-o situație în care trebuie să tratăm cu seriozitate acest calendar, uh, această provocare legată de calendar și să ne desfășurăm activitatea în acest context de lipsă de certitudine legală. Și vă dați seama că dacă decizia nu se adoptă, atunci, desigur, actuala decizie încetează să se mai aplice și e un vid legal în ce privește alegerile în Parlamentul European. Cam acesta e contextul general pentru această decizie. Am lucrat împreună cu Pedro de ceva timp și sunt convinsă că și Pedro o să vă spună <clears throat> ceva despre întregul proces. Pe scurt, aș vrea să folosesc această ocazie și să vă informez rapid în legătură cu rezultatul activității noastre. Din cauza acestei incertitudini legale și politice am hotărât să avem următoarea logică a propunerii noastre. Propunem așadar să menținem actuala distribuție a locurilor în Parlament, așa cum sunt ele acum, distribuite, și apoi, odată ce Regatul Unit formal și legal se retrage din Uniunea Europeană și apare o nouă situație legală, va intra în vigoare redistribuirea și propunem apoi o nouă distribuire bazată pe principiile, unele clar politice, să nu există nicio pierdere de locuri pentru niciun stat membru ca rezultat al întâlnirilor noastre și cu grupurile majore din statele membre care ar fi amenințate să piardă unele locuri am plecat de la ipoteza că ar trebui să ajungem doar la un număr minim de locuri uh, în care devin vacante după plecarea Regatului Unit și, cel mai important, principiul proporționalității degresive. Aceste principii au fost adoptate de către noi. Sistemul este că până când avem o certitudine legală, și anume <clears throat> decizia privind retragerea Regatului Unit intră în vigoare, până atunci nu putem avea o redistribuire a niciunui loc britanic, deci propunem să menținem status quo-ul, iar în momentul în care Regatul Unit părăsește Uniunea în baza unor principii concrete la care poate o să se refere și o să reprezinte Pedro, propunem ca unele locuri să fie redistribuite pentru a se ajunge la acea proporționalitate degresivă. A doua chestiune, care e și ea element important în propunerea noastră, se leagă de circunscripția comună. Vă aduceți poate aminte că atunci când a fost modificată, propusă legea electorală de către Parlamentul European în 2015, s-a votat și chestiunea și conscripției comune cu o mică majoritate existată în propunere <clears throat> și am adoptat prin acest vot legat de lege electorală recomandări pentru statele membre de a înființa în unanimitate o circunscripție comună și a fost oarecum aprobată de Parlament, apoi s-a blocat la Consiliu și rămâne blocată la Consiliu. Deci nu avem deocamdată o bază legală pentru acea circunscripție comună. Cu toate acestea, am căzut de acord după multe discuții și cu mulți colegi din Parlament să repetăm această recomandare propunerea noastră care poate să intre în vigoare numai dacă se adoptă baza legală. Deci poate cu acestea acum o să mă opresc și o să-i dau cuvântul lui Pedro, dacă vrea să completeze, am lăsat destul de multe spații goale pe care nu le-am explicat. Sper că o să faci tot asta, dacă nu o să revin eu. Pedro, așadar, mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. În primul rând, cred că ar trebui să ținem uh, cont de faptul că actuala distribuire a locurilor în Parlamentul European este incorrectă. Recunoaștem cu toții că nu e corectă și respectă doar parțial principiul Tratatului de la Lisabona, și anume proporționalitatea degresivă, acest principiu. Când spun că respectă doar parțial, asta e, ca să nu spun mai mult, în legătură cu actuala situație dar știm de asemenea că e o chestiune extrem de delicată. Dacă vrem să o rezolvăm, e nevoie de o decizie cu votul uh, unanim uh, al Consiliului. Știm că pentru multe state membre trebuie să asigurăm un echilibru interinstituțional între criteriile de reprezentare în Parlament și sistemul de vot la Consiliu și orice schimbare a sistemului de vot la Consiliu ar cere o modificare a tratatului. Trebuie să ținem cont și de contextul Brexitului, de incertitudinea legată cel puțin de calendarul negocierilor și calendarul pentru intrarea în vigoare a retragerii Regatului Unit. Iată care a fost uh, contextul exercițiului nostru. Propunerea, după cum a prezentat-o pe scurt doamna Hübner, implică ideea că alocarea locurilor în Parlamentul European pentru alegerile din 2019 ar trebui să rămână ca și în prezent, cu excepția cazului în care retragerea Regatului Unit devine efectivă din momentul în care intră în vigoare ieșirea Regatului Unit, intră în vigoare un nou sistem de distribuire a locurilor. Dimensiunea Parlamentului se reduce de la 751 sau 750 în prezent la 699 plus președintele, 22 din cei 73 sau dintre cei 73 de locuri britanice ar fi redistribuite pentru a asigura respectarea principiului proporționalității degresive într-un scenariu în care nu există pierderi de locuri pentru niciun stat membru. Uh, the result is that... Drept urmare, 51 de mandate ar rămâne ar deveni disponibilă în temeiul uh, tratatului de la Lisabona, disponibilă pentru extinderi ulterioare sau pentru o circunscripție electorală comună, amintită și de Danuta, pentru care însă este nevoie de un adevărat temei juridic printr-o lege electorală. Această propunere nu dorește să aibă caracterul unui sistem permanent, pentru că, după cum am spus, pentru multe state membre, un sistem electoral permanent ar presupune dezbaterea um, sistemului electoral și în Consiliu, pentru care ar fi nevoie de modificarea tratatelor, ceea ce va fi foarte greu de obținut prin consens și, de asemenea, incertitudinile juridice legate de negocierea Brexitului greunează propunerea unui sistem permanent în acest moment. Cu toate acestea, aș dori să insist asupra faptului că noua distribuire propusă respectă prevederile tratatului de la Lisabona, um, respectă principiul um, proporționalității degresive, este o propunere mult mai corectă față de sistemul actual de distribuire a mandatelor din Parlamentul European. Este o propunere rezonabilă pentru că folosește doar o mică parte a mandatelor care devin disponibile după retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, reduce de asemenea um, mărimea Parlamentului European de la 751 la 700 de mandate și eu sunt eu consider că această soluție poate dura o anumită perioadă de timp dacă pe parcursul următorului mandat nu va fi convenit un nou sistem per, uh, permanent și părerea mea este că această propunere este viabilă și din punct de vedere politic, pentru că putem purta diferite discuții despre cum putem să soluționăm această problemă, însă nu toate soluțiile uh, Uh, au această viabilitate politică și această propunere dispune de acest avantaj și este viabilă din punct de vedere politic, tocmai pentru că reducem mărimea Parlamentului European, garantăm respectarea principiului uh, proporționalității degresive și niciun stat membru nu pierde vreun mandat. Și cred că acesta este un bun punct de plecare pentru o adevărată dezbatere, pentru o discuție rodnică și sper că la această discuție veți participa, după care vă veți da acordul pentru propunerea noastră. Vă mulțumesc! Îți mulțumesc foarte mult, Pedro. Aș dori să vă informez, dragi colegi, că 14, nu, 15 colegi, 16, sper că cineva notează, cine dorește să ia cuvântul. Deci cred că am putea să ne petrecem întreaga seară aici. Nu cred că trebuie să discutăm toate aspectele. Aș dori doar să vă să vă rog să respectați uh, punctele importante pentru dumneavoastră în, uh, în propriile intervenții. O să dau în primul rând uh, cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Uiațtos este prezent. Dori să luați cuvântul, vă rog. Aș dori să vorbesc în limba polonă, dacă se poate. Vă mulțumesc. O să fiu foarte succint. Poate vă aduceți aminte că fusesem sceptic vis-a-vis -vis de redistribuirea acestor mandate după posibilă retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană. Din punctul meu de vedere, fie ar trebui să renunțăm la această redistribuire, reducând numărul mandatelor din Parlamentul European, sau ar trebui să adoptăm un sistem de redistribuire imparțial care să plece de la o formulă matematică. După cum ați spus și dumneavoastră, acest sistem nu încalcă principiul uh, proporționalității uh, degresive, însă nu ne-ați spus care a fost formula matematică pentru a uh, care garantează respectarea acestui principiu și dacă nu vom primi această informație, înseamnă că va avea loc o redistribuire mecanică, matematică a mandatelor. Deci presupun că redistribuirea, a, redistribuirea celor 22 de mandate respectă o formulă uh, matematică. Deci, din punctul meu de vedere, fie renunțăm la toate mandatele Regatului uh, Unit, fie um, respectăm o adevărată formulă matematică prin redistribuirea acestor mandate. Vă mulțumesc foarte mult. Nu știu doamnă președintă, însă punctul meu de vedere, care este puțin contradictoriu cu proiectul de raport, și anume, din punct de vedere legal, trebuie să plecăm de la premisa că Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană, pentru că din punct de vedere juridic, și aceasta este și avizul Serviciului Juridic al Parlamentului European, care a fost publicat a, și-a publicat poziția ieri. În mod uh, legal, Regatul Unit a notificat dorința de a se retrage, de a părăsi Uniunea Europeană. Deci uh, această notificare trebuie să fie respectată. Regatul Unit are la dispoziție 2 ani de zile pentru a se retrage din Uniunea Europeană și pornind de la vizul serviciului juridic, aceasta este premisa de la care trebuie să plecăm. În următorul mandat, colegi, cei 73 de colegi britanici nu vor mai fi alături de noi. Deci, din punctul meu de vedere, și sper că raportul dumneavoastră se va, va fi modificat, reflectând avizul serviciului juridic, deci, din punctul meu de vedere, când discutăm despre componența viitorului par- Parlament, um, trebuie să înțelegem că mandatul actual este valabil doar până în anul 2019. Nu există o prelungire automată a sistemului folosit pentru Parlamentul actual. Și după cum știți și dumneavoastră, în Consiliu este nevoie de unanimitate, însă ceea ce înseamnă că acest lucru înseamnă că propunerea Parlamentului European poate fi modificată doar prin unanimitate de către Consiliu. Deci prim, cel mai important rol în acest sistem revine Parlamentului European și nu Consiliului. Și din punctul meu de vedere, cred că trebuie să venim cu o propunere foarte ambițioasă, curajoasă, pentru că dispunem de această ocazie unică. Șapte, dispunem de 73 de mandate și avem nevoie de o propunere care să uh, garanteze trei lucruri. În primul rând, reducerea dimensiunii Parlamentului European. În al doilea rând, trebuie să ajustăm proporționalitatea degresivă, astfel încât să devină cu adevărat uh, proporțională și regresivă și astfel încât această problemă să fie în cele din urmă rezolvată și să găsim modalitatea care să permită ca niciun stat membru să piardă mandate și în al treilea rând să creăm o listă transnațională, să nu așteptăm uh, viitorul. Acum este momentul de care trebuie să, să, de care trebuie să profităm. Deci cred că această propunere trebuie să vină în acest moment și, din punctul meu de vedere, nu există niciun fel de problemă, pentru că în raportul privind reforma electorală, Parlamentul European a adoptat deja această poziție și, din punctul meu de vedere, uh, rezultatul discuțiilor din Consiliu va trebui să țină seama atât de, compozi- de componența Parlamentului European cât și de legea electorală, pentru că ar fi schizofrenic să discutăm cele două aspecte separate în mod separat. Și în fina, suntem riscăm să avem o poziție care să fie mai, mai puțin uh, ambițioasă decât uh, variantele care se vehiculează în Consiliu. Există state membre, uh, multe state membre ale Uniunii Europene, care ne cer să începem să construim această democrație paneuropeană și noi ezităm. Ar fi semnalul greșit transmis de noi dacă am ezita. Deci, la modul foarte concret, doamnă președinte, v-aș propune să ținem uh, cont cu totul, în totalitate, de, de avizul serviciului juridic și, în al doilea rând, să avem o propunere care să respecte cele trei uh, principii, și anume reducerea numărului mandatelor, proporționalitatea regresivă, fără pierderea vreunui mandat pentru statele membre și apoi crearea unei liste trans, uh, transnaționale deja din anul 2019. Doamna președinte, trebuie să răspund imediat pentru că nu mi-aș dori să repetați anumite aspecte care, nu știu din ce motive, nu au fost înțelese de Guy uh, uh, Verhofstadt, pentru că poate ați uitat de articolul 50, care în mod evident permite statelor membre să, să prelungească această perioadă de 2 uh, ani de negociere, ceea, ceea ce a fost clarificat de serviciul juridic. Deci, principiul um, proporționalității regresive este respectat prin propunerea noastră și în ceea ce privește lista electorală comună europeană există această problemă. Tocmai de aceea am și spus că Parlamentul European a adoptat această propunere în an, rezoluție în anul 2015 și rămâne această provocare ca Consiliul să acceptă temeiul juridic uh, propus de Parlamentul European în anul 2015. Tocmai de aceea este atât de dificil ca să propunem deja o să obținem o decizie din partea Consiliului privind uh, lista electorală comună europeană. Vă mulțumesc oricum pentru uh, comentarii. Trec acum la al treilea vorbitor de pe lista mea, Helmut Scholz. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu Guy Verhofstadt în sensul că trebuie să dăm dovadă de curaj, de ambiție și când vine vorba de redistribuirea mandatelor. În momentul în care am discutat despre reforma electorală, cerusem deja să dăm dovadă de ambiție, de curaj când discutăm despre viitorul democrației europene, despre uh, Uh, rolul partidelor politice europene și suntem în situația în care suntem, pe care ați uh, uh, descris-o foarte bine și am ajuns în această fundătură datorită Consiliului, care nu este dispus să meargă mai departe. Și din punctul de vedere al redistribuirii mandatelor, trebuie să ne întrebăm ce se va întâmpla în anul 2019. Regatul Unit va, va mai fi membru al Uniunii Europene sau nu? Și uh, cred că trebuie să găsim curajul să transmitem și acest uh, mesaj Regatului Unit. Așa cum uh, precizat și în uh, raport, și anume să păstrăm status quo-ul și dacă Regatul Unit se retrage, atunci sunt pierdute cele 73 de mandate și apoi să vedem uh, Um, care va fi forma sistemului perman- permanent uh, reformat. Și atunci ar fi momentul în care ar trebui să respectăm uh, principiul proporționalității uh, regresive, astfel încât niciun stat să piardă mandate și ceea ce ar însemna că situația s-ar îmbunătăți pentru toată lumea comparativ cu status quo-ul. Și apoi Încălcarea dreptului uh, european din anul 2013 ar trebui să fie corectată printr-un nou sistem de uh, redistribuire a mandatelor. Colegul nostru, Uia uh, Iazdovski, a întrebat care este formula matematică sau care ar trebui să fie formula matematică care ar trebui să fie respectată. Um, și în regulamentul de procedură al Parlamentului European nu am, uh, am recurs la o formulă matematică, ci am respectat algoritmul de Hont, care a fost folosit uh, până acum. Foarte bine, însă cred că cetățenii sunt interesați tot mai mult de transparență, sunt interesați tot mai mult să intre într-un dialog direct cu aleșii, cu aleșii lor și Cred că ar trebui să încercăm să convenim uh, o, o metodă comună de, pentru asta, să găsim o formulă matematică comună din acest punct de vedere. Sorry. Äh, insofern glaube ich, dass... Existat o problemă cu microfonul vorbitorului. Deci, din acest punct de vedere, Cred că până la retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană nu ar trebui să schimbăm uh, mecanismul de, di, de distribuire a mandatelor, în același timp de pe acum să începem să ne gândim cum ar trebui să arate sistemul permanent uh, de distribuirea mandatelor după ce Regatul Unit se va fi retras din Uniunea Europeană, încercând să garantăm o mai mare democratizare, o mai mare participare democratică la construcția europeană. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea verzilor. San Gigol. Mulțumesc în numele grupului meu. Aș dori să mă alătur celor spuse deja de Giefer Hofstadt. Cred că avem ocazia istorică de a face un pas semnificativ înainte în ce privește democrația europeană. Nu vom mai avea o astfel de ocazie. Așa că raportul, așa cum se prezintă acum, deschide calea către o listă comună, dar când se pune problema puneri în aplicare concrete, lucrurile rămân deocamdată la fel. Să sperăm că mai târziu vom putea face ceva, în baza unui compromis politic. politic ă, compromisul politic însă nu se folosește de uh, avantajele pe care le-am putea fructifica în prezent. Consiliul vrea să pună capăt negocierilor pentru Brexit. Prin urmare, avem ocazia unică de a face ceva și n-ar trebui să ratăm această ocazie. Și cred că dacă Parlamentul European ar profita de această ocazie, cetățenii europeni ar fi dezamăgiți că o familie politică, una spune în statele membre chiar în momentul alegerilor, fără să se observe, fără să fie monitorizată, pentru că nu avem programe comune, nu avem partide politice comune care să desfășoare congrese electorale cu adevărat europene. Acum, ce înseamnă această listă transnațională? Eu cred că n-ar trebui să avem un sistem excesiv de amplu în ce privește această listă transnațională, ci, ă, transnațională. Dar ar trebui măcar să ne apropiem, să facem primii pași în direcția sa. Și trebuie să arătăm că democrația poate fi cu adevărat europeană și că putem face pași înainte. Și în acest sens, apropo de raportele celor doi coraportori să se apropie și să pună umărul la construirea acestei democrații europene, așa cum am avut-o până acum, să nu ratăm această ocazie. Raportul acesta a fost scris împreună de cei doi coraportori și am dorit să asistăm în continuare la bună cooperare între cei care cred cu adevărat în valorile democratice ale Uniunii Europene și ca aceștia să profită de acest moment. Da, dragi colegi, spune doamna președinte, dați-ne o idee de cum să obținem temeiul juridic pentru asta, pentru că ne dorim, da. Temeiul juridic este în altă parte și acolo, acolo lucrurile sunt blocate în următorii doi ani. Asta e problema. Intervenție fără microfon din sală. Doamna președinte. Da, Ghi, ai promis încă înainte de vacanța de vară că o să te ocupi de asta. No, let's make it. I mean... Intervenție fără microfon din sală din nou. Yeah, it's okay. So we, we can just, if... Doamna președintă. Bun. Dacă plenul o să voteze fără temei juridic, n-am nimic împotrivă. În fine. Următorul vorbitor, Fabio Castaldo. Asta ne interesează, dacă se poate, idei de cum să obținem acest temei juridic. Mulțumesc, doamnă președinte. Spre deosebire de ce spuneau alți colegi, aș vrea să încep prin a vă felicita pe dumneavoastră și pe domnul Silva, Silva și pe Silva Ferreira pentru că ați ajuns la o soluție de compromis foarte bună în vremuri destul de nesigure, în care stăm și așteptăm să se încheie procesul Brexit. Cred și eu fără îndoială că este important să ajungem la un sistem permanent de distribuire a mandatelor, dar după cum spuneați și dumneavoastră, deocamdată în Consiliu nu există condițiile politice necesare pentru asta. Așadar, ne vor, vom avea o cotă importantă de locuri uh, rămase disponibile din par, de pe urma Brexitului, și anume 51 de mandate, în vederea unei uh, posibile, într-un viitor poate nu prea îndepărtat, uh, de aderare a țărilor din Balcani, ne dorim cu toții lucrul acesta, dacă se încheie negocierile și respectă criteriile, am putea să le avem în vedere pentru aceste țări. Deci, să ne gândim, apropo de de lista aceea uh, comună, transnațională, s-ar putea să fim în situația peste câțiva ani să o renegociem și să ne aducem aminte cât de greu a fost ca uh, să renunți la propriul mandat la ultimele negocieri. Am avut mereu semne de întrebare în legătură cu principiile generale, cât și uh, în legătură cu faptul că deseori diavolul se ascunde în detalii și am văzut că uneori că, că dacă cineva dintr-o alegere politică nu va dori să adere unui partid, la un partid paneuropean, nu se poate participa nici la această listă transnațională. Aștept cu mult interes să colaborez uh, cu raportorii din umbră și vă mulțumesc foarte mult pentru soluția de compromis bună pe care ați găsit-o în textul acestui raport. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Anemans. L-am văzut că s-a înscris la cuvânt, dar a plecat, spun. Trecem mai departe. Bernard Perez. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule coraportor. Înainte de a mă referi la acest subiect de pe ordinea de zi, aș dori să se revin asupra unui lucru pe care l-a spus la comunicări. M-a surprins că această comisie se poate ocupa de problema articolului 22, modificarea articolului 22 privind statutul băncii centrale. Eu nu înțelesesem că ar fi o chestiune de care să se ocupe doamna președinte ca atare, credeam că e o chestiune care ține de grupurile politice, dar mă opresc aici pe subiectul ăsta. Acum, la subiectul celălalt, mă bucur că el este tratat și că se află în centrul dezbaterii, pentru că suntem chiar deja un pic în întârziere, a început numărătoarea inversă. Acord o importanță deosebită primului lucru pe care l-a spus coraportorul nostru, Pedro Silva Pereira, și anume că actualul sistem este un sistem injust. Așa a spus Pedro Silva Ferreira, că sistemul actual este un sistem injust. Deci orice s a întâmplat în 2019, indiferent de câți membri, câte state membre vom avea, trebuie modificat sistemul acesta pentru că este injust, oricum. Acum vorbiți despre intrarea în vigoare a Brexitului și faceți legătura între subiectul acesta și de retragerea efectivă a Regatului Unit din Uniunea Europeană. Înțeleg motivul pentru care faceți această legătură din cauza, unor, din cauza discuțiilor politice, inclusiv cu Consiliul, dar nu ni se pare rezonabil, pentru că dacă menținem actualul sistem, încălcăm tratatul, pentru că proporționalitatea degresivă nu este un principiu respectat de actualul sistem. Prin urmare, odată cu declanșarea articolului 50, Uh, adică legătura dintre declanșarea articolului 50 și acest subiect mi se pare greu de înțeles. Bun, acum, după atâția ani petrecuți în Parlamentul European, și eu poate că sunt un pic excesiv de uh, chitibușară. Iertați-mă pentru asta. Dar faptul că noi nu propunem un sistem permanent cu, crit, cu criterii clare, astfel încât cei care ne vor urma la aceste mandate să nu fie nevoiți să o ia de la capăt cu negocierile și cu discuțiile pe tema acestui subiect, reprezintă în sine, din punctul meu de vedere, o ocazie ratată. Și cred că dacă am putea corecta această problemă, ar fi foarte bine. Fără să mă mai lungesc, aș dori să mă mai refer la încă două lucruri. Mai întâi, ierarhia criteriilor vorbeați de trei criterii. Cel al proporționalității degresive este cel care trebuie să ne călăuzească, întrucât el se regăsește în tratate. Mai vorbeați și de intrarea în vigoare efectivă a Brexit. M-am referit la asta. Dar ați mai adăugat la acestea două încă uh, o problemă, și anume problema din interiorul Consiliului, cu majoritatea calificată din Consiliu, cu interesele politice ale statelor membre. Nu cred că asta e treaba noastră. Noi trebuie să reprezentăm pe cetățenii noștri în baza acestui sistem electoral bazat pe proporționalitatea degresivă. Deci dacă ținem seama de asta și de asemenea, dacă mai ținem seama și de faptul că dacă vrem să susținem negocierile din uh, Consiliu, vrem să încercăm să nu se piardă niciun fel de mandat de către niciun stat membru, vreți să faceți prea multe. Nu vreți, vreți să țineți seama de majoritatea calificată, vreți să nici nu existe niciun fel de pierdere de mandat, atunci, practic, ajungeți cu, aceste, cu toate aceste lucruri și să contraveniți uh, principiul însuși al uh, proporționalității degresive, la care vă referați la început. Și apoi, în ce privește lista comună electorală, acea listă transnațională. Într-un schimb precedent de opinii, cred că am mai spus că cred că Parlamentul trebuie să fie foarte ferm. Noi am pledat în direcția aceasta de foarte multă vreme. Iată că acum și Consiliul începe să se deschidă în fața acestei idei. Trebuie deci să facem presiuni pentru a obține această listă transnațională, fără ca, evident, să vulnerabilizăm prioritatea absolută și anume punerea în aplicare a principiului proporționalității degresive. Sper că am reușit să mă fac înțeleasă și vă urez mult curaj în cursul negocierilor pe marginea acestui raport. Um... Iolainen, vă mulțumesc. Brexitul îngreunează foarte multe lucruri, și pentru componența Parlamentului European, însă ne ușurează activitatea și aș dori să felicit uh, raportorii pentru această propunere care mie mi se pare mai degrabă inteligentă și care contribuie la o mai bună împărțire a mandatelor și duce la o reducere, a, o micșorare a Parlamentului European. Însă, eu mi-aș dori ca alegerile în același timp să devină tot mai europene. Cred că cele 22 de mandate redistribuite respectă criteriile deja listate, putem să recurgem la o formulă matematică abia în momentul în care vom fi siguri că Regatul Unit se va retrage din, din Uniunea Europeană. Acest lucru este foarte probabil în acest moment, însă nu este imposibil ca rezultatul final să fie uh, unul diferit. Deci, din acest punct de vedere, propunerea făcută de cei doi uh, uh raportori este una pragmatică. O, un stat membru de mari dimensiuni se retrage din uh, Uniunea Europeană și, drept urmare, este logic ca dimensiunea Parlamentului European să fie una mai mică și, astfel, uh, facem loc și pentru posibilele extinderi uh, viitoare din uh, Balcanii de Vest, de exemplu. Însă ce lipsește și din acest punct de vedere sunt de acord cu antevorbitorii mei, ce lipsește este o adevărată componentă europeană, o componentă europeană pe care noi în Parlamentul European o cerem de atât de mult uh, timp. Vă aduc aminte că în anii 90 am adoptat o, o rezoluție votată cu mai mult de 90% de voturi prin care ceram ca 10% din uh, man, 10% a mandatelor să se regăsească pe o listă uh, comună. Și acum avem această, aveam această posibilitate și știm, Danuta Hübner, cât de dificilă va fi uh, Uh, bătălia pe care trebuie să o purtăm cu Consiliul. Însă nu va exista o altă instituție europeană care să ceară această listă comună. Consiliul nu va face această propunere. Nu sunt convins că o asemenea propunere ar veni din partea Comisiei Europene, deci rămâne doar Parlamentul European care să facă această propunere, care va contribui la democratizarea uh, Europei până la urmă. Deci, din punctul meu de vedere, trebuie să depunem un amendament prin care să propunem, sau aceasta este propunerea mea, ca 27 de, 27 de mandate să fie parte uh, un, a unei liste comune și mă gândesc că este logic, toată lumea ar putea să înțeleagă de ce am ales această cifră, astfel încât uh, orice preocupări din, para, din partea statelor membre să fie înlăturate. De câteva zile mă ocup și tot discută acest subiect peste tot și unul din experții noștri, domnul profesor Puckersheim, ne-a propus un uh, model care să înlăture temele legate de faptul că țările de mari dimensiuni ar avea de profitat în urma acestor, uh, acestei liste comune. Uh, mandatele ar putea să fie distribuite plecând de la voturile totale obținute de partidele politice. Deci în funcție de voturile obținute de uh, partidele politice europene vor fi distribuite mandatele respective. Deci nu cred că trebuie să ne preocupăm din acest punct de vedere. Uh, și nu cred că o asemenea listă europeană ar crea eurodeputați de mâna a doua, pentru că în Germania, de, de exemplu, există deja de foarte mult timp un sistem dual cu liste electorale federale și cu mandate uh, alese în mod uh, direct și nimeni nu se plânge că va fi intrat în Bundestag printr-una sau prin cealaltă uh, posibilități. Și eu cred că acum uh, este momentul să exercităm uh, presiuni. Știm că lucrurile s-au împotmolit din punctul de vedere al reformei electorale, există posibilitatea Brexitului și acum este momentul să um, insistăm, să exercităm aceste presiuni și să vedem cât de departe vom ajunge până la urmă. Uh, thank you. Thank you very... Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte, și vă mulțumesc și că Spuneați că vom avea timp pentru amendamente. Vorbim, desigur, acum, dar vor fi și, va fi timp și pentru amendamente. Mercedes. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc și eu pentru că propunerea pe care ne-ați prezentat-o are merite substanțiale. Faptul că se va folosi numărul se va ajunge la un număr mai mic de locuri de muncă, de, de locuri în Parlamentul European, de asemenea, faptul că vom folosi un număr uh, minim de locuri disponibile, lucrul acesta va permite ca uh, nici uh, un stat mai mic, potrivit uh, proporționalității degresive, să nu plătească mai mult decât un stat mai mare. Așa cum vedem pe tabelul prezentat. Sigur că trebuie să mergem în sensul acesta, însă din punctul meu de vedere este încă prea puțin și oricum e ceva care se leagă de intrarea în vigoare a Brexit. Și cred că o serie de amendamente care să fie ajustate în așa fel încât să intre în competențele noastre, am putea, deci, să propunem două lucruri potrivit calculelor, să vedem ce facem cu cele 24 de mandate care să nu fie distribuite, așa încât să uh, putem răspunde și solicitărilor de reducere a locurilor în Parlamentul European, în urma ieșirii uneia dintre statele membre, vorbim de 27 de mandate, pe de altă parte, care să fie atribuite acelei liste transnaționale dacă ea va fi aprobată. Fără îndoială că noi în textul nostru legislativ am propus-o, sigur însă că apoi se va negocia în bloc cu legea electorală și propunerea Parlamentului European cu privire la redistribuirea mandatelor. Acest lucru ne va permite să luăm parte la dezbaterea politică după cum știți foarte bine, în Consiliu de asemenea se schimbă lucrurile. Sunt două state membre în prezent, dar s-ar putea să li se alăture și altele care susțin cu tărie această listă transnațională. Este un lucru nou, o noutate absolută. Solicitarea aceasta s-a făcut chiar în baza unor documente scrise, deci avem o serie de opțiuni în față și atunci trebuie să dăm dovadă de curaj noi, Parlamentul European. Acum să vedem cum va arăta acea bază juridică uh, pentru această propunere. Asta se va studia, însă ceea ce propunem noi este ca în urma Brexit să se facă o repartizare a locurilor care să aibă în vedere și această potențială listă transnațională, lucru care ar confirma voința Parlamentului European și ar arăta că Parlamentul este gata, este dispus, ar transmite deci mesajul discursul Parlamentului ar arăta că din cele două texte Parlamentul își dorește să decurgă și această posibilitate a creării unei liste transnaționale. Eu cred că în felul acesta voința Parlamentului European ar putea să fie limpede. Pe urmă, îi lăsăm pe juriști să umble la detalii, întotdeauna se găsește, juriștii pot să găsească uh, o soluție juridică atunci când există voință politică. Cu atât mai mult cu cât până la urmă aici este vorba pur și simplu de a face să se potrivească cele două texte. Nu întâi să transmitem, întâi să facem să se aprobe, să se adopte textul privitor la legea electorală și restul cumva va veni de la sine. Uh, și în calitate de reprezentant a grupului socialist vreau și eu să vă confirm că vom prezenta amendamente. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnul Șefling. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să vă felicit pentru un raport foarte realist, după părerea mea, pentru că o chestiune extrem de delicată, după cum știm în funcție de amintirile instituționale, vă aduceți aminte că eu eram raportul din MBPP la raportul Davide cu câțiva ani în urmă, deci m-am ocupat de această chestiune de mult timp. Și aș vrea să spun trei lucruri. Mai întâi, Brexitul. Sunt convins că Brexitul se va întâmpla. Tehnic este reversibil. Din acel punct de vedere, cred că poziția adoptată de raport este corectă Până când avem certitudine legală, trebuie să trăim cu posibilitatea extrem de improbabilă ca Brexitul să fie inversat. Al doilea punct, mai controversat, lista transnațională. Am ascultat argumentele foarte interesante, unele care se suprapun într-o anumită măsură din partea celor de stânga care sprijină lista transnațională. Eu am rețineri grave și o să încerc să vă explic de ce. Mai întâi, mi se pare că ideea de a avea o astfel de listă a ridica probleme de putere scăpată de sub control, de a nu se da socoteală. Procedura de nominalizare n-ar fi ușor de <clears throat> responsabilizat pentru care să se dea socoteală. În al doilea rând, această problemă a fost ridicată, cred, și foarte greu să evităm uh, ideea discriminării față de statele mai mici, cu excepția cazului în care alocați un mandat european fiecărui stat și atunci de ce să ne mai batem capul și să lăsăm sistemul actual în continuare? Al treilea aspect la care s-a referit Iolaine, temerile unor eurodeputați care au apărut în dezbateri e o temere reală. Cred că aici trebuie făcută o distinție între politica la nivel european și politica la nivel de stat membru și cred că accept că avem sisteme mixte și în Ungaria, nu se face o distinție reală între membrii pe listă sau membrii individuali. La nivel european, cred că e mai greu de prevăzut ce am rețineri. Apoi, chestiunea care mă deranjează cel mai mult este cărui electorat iar dă da socotele acești eurodeputați transnaționali. Ce fel de responsabilitate au? Cum ar da socoteală electoratul? Cred că e o discrepanță mult prea mare. Cum poți să reprezinți? Nu știu, nu mai știu precis. Nu mai pot face calculele în cap cu Uniunea Europeană de 27 de membri, cam 450 de milioane. Da? Eu nu știu. Dacă cineva îmi poate propune un mecanism bun, eu sunt gata să-l ascult. Și apoi, în mod similar, nu cred că există un electorat european. Cred că ar fi o măsură și o listă artificială și nu cred că, de fapt, ar funcționa în mod similar, cum s-ar identifica cineva cu un eurodeputat transnațional? Eu nu văd. Ultimul aspect la care vreau să mă refer, ceva la care s-a referit Guy Verhofstadt, nu știu dacă mai însă, nu pentru prima dată aud această formulare de partea greșită a istoriei. Istoria nu are părți. Dacă are părți, laturi, are vârf, are o parte de sus sau de jos, e o metaforă, o metaforă care ascunde o judecată de valoare și nu cred că ar trebui să o utilizăm. Intervenție fără microfon. Vreau doar să vă informez că la 8 și 40 trebuie să începem votul, care durează puțin, dar vom uh, continua după aceea discuția. Mai ascultăm o intervenție. Domnul Preda. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă rog să-mi permiteți mai întâi să vă felicit pe dumneavoastră și pe domnul coraportor pentru munca depusă. Am trei observații succinte. Prima se referă la metodele care au fost utilizate pentru a face diverse simulări, posibile redistribuiri ale voturilor, care mi se par mie foarte utile. Ar fi util să avem mai multe scenarii o altă reducere a numărului de mandate a fost avută în vedere? Există cumva și alte redistribuiri de mandate care să fie și mai uh, apropiate de proporționalitatea degresivă, fără a utiliza o astfel de reducere a numărului de mandate. Ce mă interesează? Care ar fi variantele posibile din care să alegem fiecare în funcție de propria viziune cu privire la reprezentare. Nu să spunem da sau nu la ce se spune în anexa numărul 1, ci să avem mai multe variante. Și vă mulțumesc cu atât mai mult cu cât am ascultat diversi matematicieni acum ceva timp. Mi s-au prezentat diversi algoritmi. Ar fi poate bine să avem la dispoziție mai multe variante. Două observație. Sunt extrem de mulțumit să văd că, măcar o dată, extinderea nu lipsește din aceste discuții, pentru că se spune că există o posibilă rezervă pentru viitoare extindere și o veste bună. O a treia observație, o constatare matematică, nu știu cum să-i spun, pentru că uh, e vorba de multă matematică implicată aici, văd că din cele 13 țări care au aderat între 2004 și 2013, noi membri din aceste 13, doar 3 primesc câte un loc, câte un mandat în această realocare de mandate. Doar 3 și de fapt fiecare dintre cei 3 primește câte un mandat. Ce arată că în mod oarecum ciudat, aparent, matematica i-a favorizat pe cei noi, iar pentru vechile state membre acum se fac ajustări. Pe plan politic nu se poate apăra cu atât mai mult cu cât nu avem mai multe variante de lucru. Eu nu pot să explic cetățeanului român de ce din 13 noi state membre, numai 3 ar primi uh, un pic mai multe mandate și pentru restul ar rămâne neschimbat. Și vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. I think, dear colleagues, that we can take one... Dragi colegi, cred că putem să mai ascultăm o intervenție. Mai avem uh, cam patru minute. Jerome Lavie, uh, dacă e aici, să ia cu doamna președinte. O să încerc să nu depășesc patru minute. Cu cât vă ascult mai mult, cu atât uh, am uh, înțeles mai puțin. Poate ar fi bine să nu mai ascult deloc. Eu am avut impresia că am înțeles că britanicii au organizat un referendum pentru a hotărâ să părăsească Uniunea Europeană că au cam taraganat, dar până la urmă ne-au scris o scrisoare amabilă în care ne spun plecăm din Uniunea Europeană și avem doi ani în care negociem condiții în care părăsim Uniunea Europeană și dacă ne rămâne timp în acești doi ani să vedem și în ce condiții se stabilesc noi relații cu o entitate la care nu vom mai participa, nu vom mai fi membri, adică Uniunea Europeană. Când discutăm ce se va întâmpla după aceea, mari noștri conducători nu se mai reunesc în format de 28, ci 27. Suntem în instituțiile europene singurii care avem oameni care ne-au spus că pleacă și totuși continuă să voteze texte care influențează viața Uniunii pentru cei doi ani și jumătate, doi ani, trei ani, patru, 50 de ani de acum încolo. Nu știu și nu înțeleg. Pentru mine au plecat și Michel Barnier negociază condițiile plecărilor și relațiile viitoare dacă reușesc să le negocieze și dacă nu se ajunge la un acord, atunci pleacă pur și simplu. Dacă îi ascult pe reprezentanții britanici care sunt la putere, nu se prevede organizarea unui referendum să spună condițiile de plecare <clears throat> ne sunt favorabile, plecăm, nu ne sunt favorabile, rămânem. Nu cred că eu se va organiza un astfel de referendum. Lasă asta deoparte. De ce spun asta? Pentru că avem nevoie în fiecare dintre țările noastre, în săptămânile, cel târziu în lunile care vin, să știm cum se vor derula alegerile din iunie 2019. Codul electoral care se va aplica în Franța va fi codul electoral francez și procesul electoral începe din prima zi, cu un an, exact cu un an uh, prima zi a lunii, cu luna înainte de a se ține alegerile. Dacă sunt în iunie 2019, codul electoral le inițiază pe 1 iulie 2018. Privește finanțarea campaniei electorale, stabilirea circunscripțiilor electorale în țara mea. Nu e o listă națională unică, ci sunt 12 circunscripții. Dacă avem o creștere a numărului de mandate, atunci trebuie ca guvernul francez să spună circunscripția în care e ales Jerome, cea mai frumoasă regiune, nord-vestul, să treacă de la 12 la 13 sau 14 deputați și campania electorală nu va fi aceeași. Bugetele electorale nu vor rămâne aceleași. Și de contările nu vor mai fi la fel. Dacă stabilim asta doar în martie 2019 cu două luni și jumătate înainte de a cunoaște rezultatul, Consiliul de Stat, Consiliul Constituțional nu poate să valideze alegerile, pentru că ar exista o incertitudine mult prea mare. În primul aspect, trebuie să știm limpede numărul de mandate și de acum. Și nu cu dacă și cu parcă. Dacă e condițional, nu e juridic, nu e legal. Regula trebuie să fie limpede. <clears throat> se modifică sau nu? Și dacă se modifică, cu cât? Alt aspect, în ce privește realocarea numărului de mandate. Se dă impresia că britanicii n-ar pleca și totuși noi ne împărțim locurile lor, mandatele lor. Realocarea numărului de mandate. Eu sunt reprezentantul unei țări uh, vei, cum am spus, un prim-ministru, care uneori poate să pară arogantă, dar uh, să nu uităm că în sistemul actual țările mici sunt cele mai afectate. Nu sunt președintele oficiului de turism din circunscripția mea și totuși vă încurajez să veniți să vizitați regiunea, dar sunt reprezentantul în prezent Conform cifrelor pe care mi le-ați dat, a 900 de mii, 833 de persoane pe care le reprezint eu singur. Circunscripția mea are 9 milioane de locuitori. Dacă ego-ul meu e în măsură, aș fi președintele unui principat al unei republici, aș fi clasat în Uniunea Europeană între Austria și Suedia. Aș avea deci între 19 și 21 de reprezentați, în loc de 11 în prezent. Deci degresivitatea proporțională nu, nu dăunează statelor mici în ce privește populația. Ea e ceva care face ca țările mari să abandoneze o parte din suveranitate sau o transfere altora. Pentru că au mult mai mulți reprezentanți uh, ca proporție. V-aș încuraja să țineți cont de acest aspect. Iată de ce mi-ar fi plăcut să spunem că calculul care se face se trece la 4 în plus pentru Franța, Cred că trebuie să respectăm regula și îmi place că negociez în general. Cred că mai degrabă 5 în plus și uh, tot ar fi departe de o justă reprezentare. Vă reamintesc că dacă judecătorul de la Consiliul Constituțional fi francez, ar spune că e o problemă de subreprezentare a legăturilor francezi față de restul corpului electoral din Uniunea Europeană. Acesta era al doilea punct. Al treilea punct, în ce privește lista transnațională. Da? De o mie de ori, da, sunt extrem de favorabile acestei idei cu lista transnațională. Dar <clears throat> nu reușesc să înțeleg cum să o facem. Concret, cum să intre în aplicare. Cum să o facem să fie conformă cu cele 28, pardon, 27 și jumătate de coduri electorale. Și ca să facem asta, trebuie să o facem foarte rapid am reușit să găsim soluție, dar trebuie să ne mișcăm rapid și nu în ultima clipă. Iată cam care sunt ideile pe care doream să vi le comunic. Ceea ce o să mă facă fără îndoială să depun amendamente mai mult sau mai puțin iconoclaste și care sper că vor putea să se bucure de asentimentul dumneavoastră general. Iată pe scurt, a trecut de 8 și 40 de minute și vă dau microfonul înapoi. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea acum să facem o pauză în discuții și să începem voturile, dacă putem. no, we don't. <laughs>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 Can you put your cards in the machines and we... Puteți, vă rog, să introduceți cartele de vot pentru a verifica, să vedem dacă sistemul funcționează, să deschizi votul. Uh, um, are still three, three colleagues who didn't put, uh, who didn't... Uh, Trei colegi încă nu au votat. Two more, but if... Încă doi, însă dacă nu doriți să votați, nu este nicio problemă. So at least part of, yeah. Majoritatea ați uh, verificat cartelele de vot. Doi nu doresc să voteze, deci putem începe să votăm. Punem la vot uh, proiectul de aviz privind de legitimă de protejare a avertizorilor de integritate care acționează interesul public atunci când divulgă informații confidențiale ale întreprinderilor și organismelor publice. Raportor este Fabio Massimo Castaldo, amenamentul 21. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22. Pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm amendamentul 22. Din păcate, nu toată lumea ridică mâna. The vote will be is one person doesn't want to vote, so we close. O persoană nu dorește să voteze, s-a încheiat uh, votul, mai adăugăm un vot în plus, deci se adoptă. 23 acum, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă amendamentul de compromis 1. Acum cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 2. Cine este pentru, împotrivă. Repetăm, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 33 acum pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 3, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 38, Cine este pentru? Împotriva? Verificăm amendamentul 38. S-a deschis votul. Someone is not voting all the time. Cineva nu votează de fiecare dată. S-a închis votul. 12 pentru, 11 împotriva. Se adoptă amendamentul de compromis 3 bis. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Acum cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 43. Cine este pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 5. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 6 bis pentru împotriva. Verificăm amendamentul de compromis 6 bis. S-a deschis votul. Six The vote is open. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 62 acum. Where is it? Here, uh, you're not following my Here, here, here. I'm sorry, the second part... Îmi cer scune, scuze, spune doamna președinte, trebuie să votăm separat a doua parte a amendamentului 66. Deci, a doua parte a amendamentului 66. Acum, cine este pentru? Împotriva. Abțineri să respinge. Și acum putem continua cu 62. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. 67 pentru? Împotriva? Socialiștii? Cred că trebuie să verificăm pentru că nu sunt sigură. Verificăm amendamentul 67. Vote is closed. S-a închis votul, se respinge. 68, cine este pentru? Împotriva abțineri, se respinge. 69 pentru. Împotriva, verificăm amendamentul 69, s-a deschis votul. There's one more, yeah, one additional person from EPP. Un vot în plus din partea PP, deci este un vot în plus. Cred că acum suntem în ordine. Checking, sorry, we are checking. So can we close the vote? S-a închis votul, se adoptă 70 pentru, împotriva. Socialiștii sunteți pentru, abține, abțineți, abțineri. Haideți să verificăm și amendamentul 70, cred că va fi aceeași situație, dar mai bine verificăm. Se respinge 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 73 pentru, împotrivă, abțineri. Nu știu, deci mai bine verificăm. The vote is closed. Să închis votul a fost respins. 74 pentru. Împotriva. Obțineri se respinge, cred, cu aceeași majoritate. 18 pentru. Împotriva. Obțineri se adoptă. 19 pentru. Împotriva. Obțineri Se respinge. 20 pentru. Împotriva. Obțineri Se respinge amendamentul 1 pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul de compromis 9 pentru împotriva țineri. se adoptă. Amendamentul de compromis 10 pentru împotriva abțineri se adoptă, 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Am ajuns la ultimele trei amendamente. 13 pentru, împotriva abțineri. Cred că a fost respins, însă haideți să verificăm amendamentul 13. Dacă nu doriți să votați, o să închidem votul. Mm, aparatele sunt lente, nu colegii. S-a închis votul. se adoptă nouă pentru, 8 împotriva. Amendamentul 16 pentru, împotriva, abțineri. A fost respins amendamentul 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă pentru că Pepe a votat pentru și am ajuns la votul final. S-a deschis votul. It's still slow, slow, slow machines. Three colleagues did not vote, but I understand. Trei colegi nu au votat. S-a închis votul. And it is 15 to 15 pentru, 7 abțineri, felicitări, se adoptă. And go back to our discussion. Și putem reveni la discutarea listelor electorale. Doamna Țapardel a plecat Însă este prezent Ramon Haureghi. Gracias, Presidenta. Yo quería también agradecer la aportación del informe. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezentarea acestui raport, care mie mi se pare deosebit de interesant. Pentru că vine cu această propunere de distribuire a mandatelor care devin libere. Eu susțin transmiterea unui mesaj clar de către Parlament vis-a-vis -vis de listele transnaționale, însă ești prea rapid cu grupul tău care se ocupă de Brexit. Nu mai funcționează interpretarea în limba engleză. No, yo, yo, yo querría, querría señalar que no, no estoy muy de acuerdo. După cum spuneam, nu sunt de acord cu crearea unor noi uh, mandate. Lucrurile ar trebui, ar trebui să fie foarte clare. În uh, dreptul comunitar ar trebui să um, fie prioritar. Listele europene ar trebui să aibă prioritate față de listele naționale. Dacă am avea o listă cu trei cu un german și nu, ar, ar trebui să fie prevăzute, ar trebui să fie prevăzute anumite limite și pe listele transnaționale. Limite din punctul de vedere al naționalității. Astfel încât să fie mm, respectat maximul de mandate prevăzut pentru fiecare stat membru în în parte, pentru că dacă nu, ar trebui să creem, ar trebui ca cele 27 de mandate transnaționale să se adauge uh, numărului mandatelor normale și acest lucru nu ne-ar mai permite să reducem dimensiunea Parlamentului European. și toate lucrurile sunt complicate și de posibilitatea ca Regatul Unit până la urmă să nu se retragă din Uniunea Europeană, pentru că dacă după 2 ani de negocieri uh, perioada de negociere ar putea să fie prelungită, s-ar putea organiza alegeri europene și în, 2000, în Regatul Unit în 2019 și ce s-ar întâmpla atunci și s-ar retrage ulterior Uh, din Uniunea Europeană, ce s-ar întâmpla cu mandatele respective. Nu mi se pare o idee prea bună și ar fi și foarte periculos pentru mine. Mulțumesc, doamna Anderson. Vă mulțumesc. Mai mulți colegi s-au referit la principiul uh, proporționalității degresive și ne-aș cerut să ne concentrăm pe aspectele importante pentru noi și o să încerc să fac acest lucru, pentru că cetățenii um, Irlandei de Nord trebuie să fie bine reprezentați și nu s-a ținut cont de situația lor uh, în, uh, prin, prin acest raport. Trebuie să respectăm tratatul din uh, Vinerea Mare, uh, și Parlamentul European a cerut respectarea acestui acord în, în, în totalitatea sa. Și aceasta este și poziția Consiliului, poziția Com- Comisiei Europene și a, reg- a Guvernului a Regatului a, uh, Unit. Acordul din Vinerea Mare permite cetățenilor a, uh, din Irlanda de Nord să aleagă ce cetățenie a, uh, doresc, cetățenia britanică sau cea a Republicii Irlanda și au dreptul să fie cetățeni europeni. Discutați despre temeiul juridic, despre respectarea tratatelor și articolul 10 din tratate spune foarte clar că cetățenii europeni trebuie să aibă, trebuie să fie reprezentați în mod legal în Parlamentul European. Deci aș dori să vă aduc aminte că în momentul în care va avea loc uh, Brexitul, nu se va vor exista doar două mandate pentru nordul Irlandei, deși ar fi nevoie de uh, trei mandate pentru ca cetățenii din nordul Irlandei care aleg cetățenia Republicii Irlande să poată fi reprezentați în mod democratic aici în Parlamentul European în temeiul articolului 10 din uh, tratate și pur și simplu aș dori ca Parlamentul European să țină seama de acest aspect. Mulțumesc, Max Anderson. Vă mulțumesc, domnul președinte. Mă întreb dacă cineva prezent în această uh, sală, poate cu excepția celor care fac parte din uh, conservatorii britanii sau uh, din uh, UKIP, care cred că negocierea Brexitului se desfășoară, se desfășoară bine, pentru că aceste, această negociere nu se desfășoară prea bine. Eu cred că este o mare probabilitate ca această negociere să nu se termine la timp și ca guvernul britanic să ceară într-un mod foarte, foarte politicos prelungirea perioadei de negociere pentru a evita o catastrofă economică. Este un lucru probabil sau mai puțin probabil, dar nu poate fi exclus în totalitate. Și dacă cele 27 de state membre decid prelungirea acestor negocieri, atunci Regatul Unit nu, nu se va fi retras din Uniunea Europeană în momentul următoarelor uh, alegeri. Ceea ce înseamnă că uh, vor fi aleși eurodeputați britanici și ar fi uh, lipsit de uh, precauție din partea noastră să fim împărțit deja mandatele britanice peste tot în Uniunea Europeană. Nu putem să facem acest lucru. Drept urmare, pentru mine, soluția propusă de raportor este una foarte bună. Pentru că suntem într-o situație dificilă, delicată din punct de vedere politic, marcată de nesiguranță. Nu știm dacă vreodată va avea loc uh, uh, Brexitul, chiar dacă în acest moment uh, putem să ne gândim că acest lucru se va adeveri. Însă există lucruri pe care le cunoaștem, știm că se vor întâmpla în 2019. Soarele nu va răsări la apus, um, porcii nu vor avea arii pentru a zbura și nu vor exista nici liste transnaționale la alegerile europene. Știm toate aceste lucruri, deci mi se pare o soluție foarte bună să nu plecăm de la premisa că toate aceste lucruri se vor întâmpla, pentru că uh, persoane ca domnul Verhofstadt vor spune că nu dăm dovadă de curaj, dar am dat dovadă de prudență. Și în plus, listele transnaționale sunt o idee foarte proastă, pentru că mută puterea de la cetățenii europeni înspre conducerea partidelor politice europene care vor stabili criteriile uh, pentru redactarea listelor uh, respective. Uh, Cred că domnul Șeflin s-a referit la această problemă a responsabilității. Cine va fi tras la, la răspundere? Deci, aleșii pe listele respective vor fi responsabili în fața uh, celor care i-au selectat, care i-au pus pe listele respective. Și eu cred că oamenii ar trebui să poată să tragă la răspundere eurodeputații și nu uh, liderii unor partide politice. Drept urmare, propunerea prezentată de raportor mi se pare una bună. Aceștia știu că este o decizie foarte dificilă pe care trebuie să o ia Parlamentul European și mi se pare că au găsit o propunere rezonabilă, acceptabilă de mai multe părți, ceea ce este un lucru bun. Și compromisul propus de raportori Putem să ne certăm pe detalii minore, însă Compromisul propus mi se pare calea pe care trebuie să o urmăm și îi felicit pe amândoi raportori. Mulțumesc foarte mult și acum Paolo Rangel. Thank you very much, Chair. Uh, I only like to state... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mai spun doar că cred că echilibrul la care s-a ajuns în acest raport este foarte bun. În contextul situației din prezent, cu împrejurările din prezent, mai bine de atât nu se putea. Și cred că este foarte bun acest compromis, pentru că, deși este doar cea mai bună dintre situațiile posibile, el crește posibilitatea de a răspunde listei de cerințe cuprinse în tratatul de la Lisabona și în același timp menține echilibrul între regulile de vot din Consiliu și respectiv Parlament. În cazul listei transnaționale, vă mărturisesc că încă nu sunt convins că ea nu ar oferi statelor mai mari și mai puternice o poziție de supremație care ar fi inacceptabilă. Thank you very much. Uh, Alain Lamassur. Mulțumesc foarte mult, Alana Masur. Mulțumesc, doamnă președinte. Am fost raportor pe acest subiect și am făcut propunerea privitoare la proporționalitatea degresivă, propunere care a fost adoptată în cele din urmă de Parlament și Consiliu. Știu cât e de complicat acest exercițiu și vă felicit pentru că ați încercat să găsiți o soluție care să poată fi acceptată și de majoritatea din Parlament și de majoritatea din Consiliu. Însă, asemenea altor colegi, vă mărturisesc că m-au nedumerit cel puțin trei subiecte. Mai întâi de toate, să terminăm odată cu această falsă problemă care este Brexit. S-a hotărât, Brexit există, va uh, intra în vigoare în martie 2019. Nimeni, nici aici, nici în, pe continent, nici în Uniunea Europeană, nici în Regatul Unit, nu are în vedere ca în 2019 să fie realeși deputați britanici. Nu o să mai fie aici deputații britanici. Să nu ne îmbătăm cu apa chiar unor false argumente juridice. Cu atât mai mult cu cât în baza propunerii dumneavoastră, bine concepute, unele țări își vor vedea numărul de mandate crescut și Jerome vorba despre asta mai devreme și atunci este absolut fundamental să știm câți oameni vor fi aleși, adică să ne putem repartiza mandatele în interiorul statelor membre între diferitele circumscripții. Eu nu pot să merg în alegeri europene în 2019 spunându-le compatrioților mei, nu știm câți o să fim. Și nu știm dacă în cazul în care vom avea patru deputați în plus, ei chiar își vor lua locurile din, în Parlamentul European. Asta depinde, nu depinde de noi, depinde eventual de o țară care vrea să părăsească Uniunea Europeană. Așa ceva este absolut imposibil. Să-i ascultăm și pe juriști și să-i ascultăm și pe cetățeni. Al doilea lucru, apropo de ce spunea Jean Reghi, cum să nu profităm de această ocazie a rezervei celor 73 eh, de voturi, de locuri eh, pentru a regla, pentru a rezolva în sfârșit această problemă a proporționalității degresive. Propunerea pe care o faceți dumneavoastră e adevărat că corectează unele anomalii, dar nu pe toate. De exemplu, față de Germania, constat că Franța, Spania, Italia, Regatul lui mă rog, ei pleacă, sunt defavorizate în baza definiției pe care o acceptăm cu toții cu privire la proporționalitatea regresivă, Țările de jos sunt defavorizate față de România. există o problemă de inegalitate între Cehia, Suedia, Ungaria, Slovacia este avantajată față de Irlanda sau invers. Aceste probleme se pot rezolva cu această rezervă de mandate neașteptată. Dacă nu vom profita de această rezervă de mandată neașteptată, nu o să rezolvăm niciodată problema noastră. Dintr-un motiv de rezervă politică fundamentală. nicio țară nu va accepta vreodată să scadă numărul reprezentanților ei. Deci singurul mod de a corecta această problemă este adăugând la mandate. Și avem ocazia acum cu ajutorul acestei rezerve pe care, care ne-a picat pleașcă. Și să, zic să profităm de ea. Apoi, dacă vrem să fim serioși, que nous avons en 2015 sur la liste transnationale, și dacă vrem să dăm curs propunerii din 2015 privind lista transnațională, trebuie să creăm o legătură între lista transnațională și repartizarea între cele 28, pardon, 27 de state membre. Din mod motivele explicate foarte bine de domnul Schöfling, eu unul vă mărturisesc că mă opun unei astfel de liste transnaționale. Dar e important să dezbatem public despre subiectul acesta și nu la nivelul principiilor teoretice, ci al realității concrete. Când vine și se vorbește concret despre modul în care s-ar putea constitui această listă transnațională, atunci când se vorbește despre modul în care ar respecta ea principiul proporționalității degresive, ne dăm seama, cred, că subiectul e așa de complex încât, până la urmă, ideea aceasta nu se poate aplica. Însă, Parlamentul nu ar fi consecvent dacă nu ar da curs propunerii sale proprii în baza recomandării făcute deja în 2015. Asta e adevărat. Thank you very much, uh, Mulțumesc foarte mult, doamna McGuinness. Mulțumesc, doamnă președinte, și le mulțumesc ambilor raportori pentru acest raport. Am o întrebare tehnică legată de unele dintre observațiile făcute cu privire la incertitudine. În statul meu, în Irlanda, dacă ar fi să câștigăm mandate suplimentare, avem nevoie de timp, pentru că, după cum spuneau și colegii, se redesenează frontierele. Este al treilea mandat al meu în Parlamentul European și de fiecare dată au existat modificări la frontiere, ceea ce poate crea probleme și e nevoie de timp pentru asta. Știu că la alinatul 2 din articolul 3 se prevede că statele membre stabilesc persoanele care să uh, umple aceste locuri suplimentare, în ele trebuie să fie alese democratic și atunci aș vrea mai multe informații. Putem să facem lucrul acesta în timp util și cu certitudinea necesară? A doua observație pe care am să o fac se referă la lista transnațională. nu prea vorbesc cu oamenii de liste transnaționale. Poate că nu e momentul cel mai potrivit să facem această propunere, pentru că dacă asta e direcția pe care le oferim, nu știu dacă oamenii vor fi de acord cum să le explicăm cum va funcționa această listă transnațională, cum se va împărți ea între statele membre și așa mai departe. Și ajung astfel la al treilea punct. După cum știm, Brexit va afecta fiecare aspect al vieții noastre în Regatul Unit, desigur, dar și aici în Uniunea Europeană Există un impact și asupra cetățenilor Uniunii Europene. Și Mă îngrijorează faptul că deja într-o vreme de schimbări atât de importante se propun și alte schimbări și toate acestea vor fi prea multe. În orice caz, le mulțumesc foarte mult celor doi raportori care uh, au uh, acordat atâta atenție acestei probleme, dar cred că trebuie transmise semnale clare cetățenilor din statele noastre membre în legătură cu ce se întâmplă cu aceste mandate suplimentare ale Regatului Unit. Pentru că foarte multă lume pornește de la premisă că ele nu vor fi redistribuite. Totuși există unele semnale că vor fi redistribuite deja în public și pentru unele state membre lucrul acesta este binevenit, dar nu știu dacă pentru toate. Barbara Spinelli, spre doamna președinte, nu. Domnul Viland, vă mulțumesc, doamna președinte, datorită reuniunii biroului, nu am reușit să asist la întreaga dezbatere uh, fascinantă din această comisie pe marginea acestui raport. Și se pare că există în continuare acest uh, reflex din punctul uh, de, din, din punct de vedere uh, politic, uh, ștacheta trebuie ridicată atât de mult uh, pentru a putea trece pe sub ea pentru a o uh, brata uh, cu glorie și uh, mi se pare că revenim, revenim la aceleași și la aceleași uh, uh, reflexe și repetăm și repetăm aceleași uh, greș, uh, greșeli. Ne stabilim niște obiective pe care nu le atingem și pe care, după care discutăm despre amânarea a, a, acestora. Și este o ipocrizie fără de sfârșit. Domnul Anderson s-a referit și uh, domnul Anderson, Anderson s-a referit la, la aceste probleme. Uh, nivelul de conducere al, uh, al partidelor care numește candidații. Nimeni nu discută despre modul în care uh, se ajunge pe listele electorale pentru alegerile europene. Acesta este, mi se pare, mie punctul crucial. Cu toate acestea, aș dori să felicit uh, cei doi uh, raportori pentru propunerea care reprezintă un compromis, însă doar parțial. Eu personal cred că orice compromis, pot accepta orice compromis principial greșit dacă acest lucru înseamnă, indiferent că de, de cifrele vehiculate, garantează un rezultat uh, viabil. Însă există și câteva greșeli de procedură în, în acest raport. Chiar dacă nu este probabil ca Regatul unii să rămână în Uniunea Europeană, dacă uh, rămâne în Uniunea Europeană, atunci uh, Suedia ne va da în judecată în fața Curții Europene de, de Justiție. Deci situația nu poate Uh, rămâne așa cum este și este posibil ca și uh, Franța și uh, Regatul Unit să se adreseze Curții Europene de Justiție împotriva noastră. Articolul 3, aliniatul 2, de asemenea mi se, par, mi, mi se par foarte interesantă, pentru că știm cât de dificilă este situa- situația belgenilor și a, și a, idla, și a irlandezilor și atunci, și dacă am dat dovadă de puțină inteligență, am putea să schimbăm puțin circunscripțiile electorale pentru a echilibra puțin lucrurile. Și ajung la partea care mă mulțumește prea puțin. Deci am spus, uh, deci din nou am luat medicamentele care ne-au fost prescrise fără să tratăm boala. Uh, și acest lucru înseamnă, așa cum a spus și domnul Alen uh, Lamasur, că vom ajunge în următoarea situație și tot luăm aceste medicamente. Că ce, ce înseamnă? Nimeni nu dorește Nimeni nu dorește să renunțe la mandatele pe care uh, le are. Asta înseamnă că la fiecare extindere uh, se creează noi mandate în Parlamentul European. Este o operațiune o chestiune pe care nu o putem, uh, nu putem prezenta, nu putem apăra în fața uh, electoratului uh, european. Și am ajuns la compromisul greșit pe care sunt, accept, pe, care sunt pregătit să-l accept. Pot să accept aceste cifre, însă nu putem să nu precizăm formula folosită și apoi nu putem să spunem că fiecare stat de mici dimensiuni de la o alegere la alta să primească mai, mai multe uh, mandate, să creăm un sistem automat, pentru că am uh, luat pilula amară, să spun, dar nu am creat uh, sistemul uh, permanent care să uh, Uh, garanteze un echilibru între statele de mari dimensiuni de, uh, și cele din, de, de mici dimensiuni și acesta este obiectivul final pe care trebuie să-l, uh, să-l, să-l avem. Această finalitate. Domnul Verhofstadt a, a plecat, nu mai este alături de noi eu, din, în grupul meu politic, sunt unul dintre cei care uh, susține ideea unor idei, un, unor uh, liste transnaționale. Însă, nu vom putea să ajungem la listele transnaționale decât ca ultim pas al construcției europene. Lista transnațională trebuie să fie uh, cheia de boltă a construcției europene. Toți cei care au privit o catedrală gotică știu cum este construită aceasta. Se construiește de jos în sus. Drept urmare, mi se pare că avem nevoie de o logică de bază de la care să plecăm, pe care să construim apoi um, listele transnaționale care trebuie să vină ulterior, nu trebuie să le propunem uh, în primul rând. Mi-aș dori ca la articolul 4 să fim mai, mai preciși. Deci, pe scurt, sunt pregătit să accept toate aceste uh, cifre dacă avem un mecanism care să intervină din anul 2024. Pentru că dacă așteptăm până în 2029, atunci soluția biologică va interveni pentru că nu toată lumea prezentă aici va mai fi uh, prezentă, va mai fi în viață și nu și mai putea apăra interesele. Da, revenind la articolul 4, aici mm, sufficiently far in advance, deci uh, este tocmai invitația de a reveni peste patru ani la această dezbatere. Deci haideți cel puțin să stabilim o dată până când trebuie să ne facem treaba noastră, să stabilim acest sistem permanent, fără de care nu putem merge mai departe putem să spunem și apoi aș mai dori să spun, să, să spun ceva în legătură cu Brexitul. Putem să spunem de la bun început că reduce numărul mandatelor la 700 și uh, dacă uh, Regatul Unit va părăsi Regatul Unit, atunci uh, reducem și mai mult uh, numărul mandatelor. Ajungem la 680, 687 uh, de mandate, nu 699 plus 1 și putem să reducem, chiar și dacă se mai extinde Uniunea Europeană, putem să schimbăm algoritmul prin care sunt distribuite uh, mandatele și putem să fim uh, pregătiți pentru orice uh, eventualitate, eventual și pentru posibilitatea ca Brexitul care nu se mai uh, uh, adeverește să se adeverească până la urmă, însă atunci este vorba de uh, distribuirea a, 78, a 68 de mandate, pentru că știm foarte bine, Regatul Unit ar trebui să-i revină mai multe mandate decât dispune în acest moment. Mulțumesc foarte mult, doamna James. Mulțumesc, doamna președinte. Aș începe prin a informa Camera în legătură cu situația în care ne aflăm cu Brexit. În prezent, Camera Comunelor, deputații aleși sunt în prima etapă a procesului de a întreprinde, de a realiza, de a redacta această mare lege a retragerii, care practic întoarce înapoi Regatul Unit în, perioadă, în anul 1972, pre-Uniunea Europeană. Asta ca să uh, înlături orice fel de îndoială în legătură cu faptul că s-ar putea poate ca Uniunea Europeană, Regatul Unit să nu părăsească Uniunea Europeană. Și sper să nu aibă succes în blocajul pe care vor să-l facă. Și aș reacționa la câteva observații făcute astăzi și la ultima ședință. Aș porni de la observațiile și comentariile făcute, domnule președinte, în dorința de a clarifica unele lucruri. S-a vorbit mereu în seara aceasta de situația juridică a posibilității de a găsi soluția optimă pentru componența Parlamentului European. Din punctul de vedere al negocierilor, la acest capitol, CEJ a trasat o linie roșie printr-o decizie cheie pentru Uniunea Europeană. De aceea, doamnă președinte, în calitatea dumneavoastră de președintă a Comisiei AFCO, ați putea transmite o scrisoare celor șase judecători care îi reprezintă pe toți cei 28 de state, toate cele 28 de state membre, pentru că nu vedem de ce uh, Regatul Unit nu ar fi reprezentată, să vină, invitându-i să vină și să facă o prezentare în fața comisiei noastre. Apoi, nu există suficientă claritate în raport în legătură cu posibilitatea acestei, ca această listă transnațională să excludă sau nu partidele eurosceptice. Dacă vreți să existe reprezentare corectă în Parlamentul European, trebuie să acceptați că există un oarecare grad de euroscepticism și pe mai departe. Dacă excludeți acest lucru din lista transnațională, cred că lucrurile devin clare din perspectiva mea. A treia observație. E vorba de ceva ce a apărut recent și se leagă de Polonia și Ungaria. Înțeleg că domnul Timmermans a sugerat o formă de cenzură, și anume să li se retragă dreptul la vot celor două țări. Cred că trebuie o clarificare. Ce înseamnă asta? E nevoie de o clarificare la nivelul Parlamentului European sau la nivelul Comisiei Europene și trebuie văzut ce efect ar avea o astfel de decizie. Și ultima observație legată de ce spuneau antevorbitorii, și anume în legătură cu uh, opțiunile Uh, care par, opțiunile legate de această listă transnațională, care par să uh, lege de mâini și de picioare țările mai mici. Eu cred că ar trebui să ajutăm statele mai mici, pentru că și nici nu vreau, nu vreau să am un ton superior, pentru că am impresia că țările mici doresc și ele să aibă o voce democratică. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc și acum Barbara Spinelli. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu vă mărturisesc că mă simt un pic inconfortabil în fața acestei idei că suntem aici ca să ne împărțim între noi uh, nu știu ce uh, comoară. 73 de locuri, 68 de locuri în Parlamentul European adică mandate care își așteaptă titularii. Imaginea aceasta mă, mă, mă face să mă simt un pic inconfortabil. Pe fund, însă, acest disconfort provine din faptul că împărtășesc semnele de întrebare exprimate de Max Anderson și de Martina Anderson, de ambii Anderson, colegii Anderson, care și a exprimat îndoielile. Fără îndoială că Diane Johnson este realistă atunci când spune că Brexitul va exista. Da? văzând ce se întâmplă și în Parlamentul Britanic și în dezbaterea politică din Regatul Unit, nu putem exclude posibilitatea să nu se ajungă la un acord și să se încerce prelungirea negocierilor, caz în care lucrul pe care noi tot insistăm de săptămâni, dacă nu chiar de luni, este că la momentul acela Regatul Unit ar trebui să respecte în continuare legislația Uniunii Europene hotărârile Curții Europene de Justiție. Și atunci, ce răspuns oferim noi britanicilor care ar putea întreba cum să nu fim reprezentați mai departe în uh, Parlamentul Uniunii Europene câtă vreme trebuie să continuăm să respectăm legislația Uniunii Europene. La asta se referea și Martina. Cum le explicăm nordirlandezilor că vor continua să rămână cetățeni europeni și în caz de Brexit? Și cu toate astea nu vor avea mandat de reprezentare. În ce categorie îi vom pune pe acești cetățeni nordirlandezi? Iată cel puțin două motive pentru care, sigur, această listă transnațională e un subiect extrem de interesant, dar prezintă o serie întreagă de probleme. Există și riscul dependenței de anumite partide politice europene. Sigur, asta de fapt există și la nivelul listelor naționale. În orice caz, eu aș prefera să nu mă pronunț deocamdată tocmai din cauza acestui disconfort puternic pe care îl resimt în dezbaterea aceasta, prin care părem că ne împărțim mandatele astea, ne repezim să ne repărțim mandatele astea între noi. Și nu văd, apropo de ce spunea Diane Johnson mai devreme, de ce nu am include pe această eventuală listă transnațională și euroscepticii. Mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, Barbara, îți mulțumesc foarte mult. Am epuizat lista intervențiilor. Dacă dorește, Pedro, să mai facă câteva observații. Mulțumesc uh, foarte mult. Mai întâi vă mulțumesc tuturor pentru contribuții și comentarii. Cred că am avut o dezbatere foarte interesantă, interesantă și desigur vom continua la dezbaterile cu raportorii din umbră și atunci când discutăm amendamentele la proiectul de raport. Doar două sau trei comentarii acum din partea mea. Primul în legătură cu Brexit pentru că propunerea pe care o avem în față se ocupă de distribuirea mandatelor după ce Brexitul intră în vigoare. Și, după cum înțelegeți cu toții, fără Brexit, exercițiul ar fi mult mai dificil și unul cu totul diferit, pentru că pentru că obține proporționalitatea agresiune fără mandatele disponibile după Brexit, mai multe țări ar trebui să piardă mandate. Ar fi mult mai dificil să se ajungă la un compromis politic. Și nu are sens pentru Parlament în această etapă, după declanșarea articolului 50, să se implice într-o astfel de dezbatere în eventualitatea că Brexitul nu s-ar întâmpla. Prima propunere pe care am făcut-o este să menținem actuala distribuție până în momentul în care devine reală retragerea britanică. Apoi e problema să știm când uh, devine o realitate Brexitul. Aici sunt mai multe păreri. Unii spun că negocierile nu decurg prea bine, așa că probabil că va fi o prelungire a negocierilor. Alții spun că negocierile nu merg bine, dar chiar și așa, în martie 2019, Regatul Unit va ieși din Uniune. Problema nu este ce credem noi despre negocieri sau să ne dăm cu presupusul ce s-ar putea întâmpla. Problema este că trebuie să producem legislație și această legislație trebuie să o producem cu mult înainte de alegerile din 2019, nu doar înainte de alegerile din 2019, ci cu mult înainte de martie 2019, care este limita pentru negocierile Brexit. Unii colegi au uh, amintit că unele state membre cer legislație electorală cu un an în avans față de data alegerilor. Deci, cel puțin până în vara lui 2018, trebuie să elaborăm legislația pentru alegeri. Asta face exercițiul complet diferit, pentru că nu e vorba despre a ști dacă Brexitul se va întâmpla înainte de alegeri sau nu ci de a elabora legislație înainte ca Brexitul să aibă loc. Deci, desigur că <clears throat> putem avea fiecare părerile. Fiecare s-a declanșat articolul 50, Brexitul probabil că se va întâmpla, dar putem elabora legislația ca și când Regatul Unit ar fi deja în afara Uniunii Europene? Cred că nu putem. Articolul 50 ne dă șansa de a ne pregăti pentru scenariul Brexitului. Dar e un lucru cu totul diferit să elaborezi legislație ca și când Brexitul ar fi o realitate legală, ca și când s-ar fi întâmplat și cu siguranță nu va fi până în decembrie 2018. Iată de ce propunerea noastră spune ce se va întâmpla din momentul în care va intra în vigoare Brexitul, dacă intră în vigoare la timp pentru alegerile din 2019, va fi o nouă alocare de locuri, dacă intră în vigoare după aceea, după alegerile din 2019, va fi o nouă alocare a locurilor cu trimitere la alegerile din 2019 care va intra în vigoare nu rezolvă toate problemele. Știu că avem și chestiuni tehnice de soluționat. Una a fost menționată de doamna McGuinness și cred că e o chestiune foarte serioasă de care trebuie să ne ocupăm. Dar acesta e genul de exercițiu pe care îl putem face în această etapă. În legătură cu circumscripția comună, o simplă observație, propunerea noastră este de a avansa în acea direcție deci vom face un pas înainte și să vedem dezbaterea de aici din Parlamentul European, să știm dacă se poate merge chiar și mai departe, dar s-au ridicat mai multe chestiuni politice aici și aș avea și o dificultate tehnică pentru alegerile din 2019, pentru că dacă avem o listă transnațională pentru alegerile din 2019, atunci trebuie să avem o lege electorală în acel scop înainte de alegerile respective, cu mult înainte acelor alegeri. Și din nou, înainte ca Brexitul să intre în vigoare. E o problemă tehnică și legală pe care trebuie să o discutăm. În orice caz, propunerea raportului nostru este să ne îndreptăm în acea direcție, să facem un pas înainte spre circunscripția comună și să vedem în dezbaterea politică pe care o vom avea în Parlament, dacă este posibil să mergem chiar și mai departe. Vă mulțumesc tuturor pentru comentarii. Președinte, aș adăuga doar câteva lucruri la ce a spus Pedro în legătură cu circunscripția comună sau lista transnațională. Să nu uităm că nu e doar un alt act normativ pentru care e nevoie de unanimitate la Consiliu, și ratificarea de către toate parlamentele naționale. Mm, nu sunt pregătit astăzi, dar oricum părerile parlamentelor naționale pe care le-am avut în avertismentul rapid în legătură cu legea electorală, în legătură cu ce cred despre acest gen de propunere. Trebuie să fim uh, conștienți de probleme și în același timp ca Parlament, care a votat deja favorabil, trebuie să promovăm ideea, dar trebuie să vedem în ce măsură ar fi fezabil și cum să vedem pentru colegii interesați să promoveze prin Parlament, trebuie să ținem cont și de realitate atunci când propunem decizia Consiliului cu privire la alcătuirea mandatelor. A doua chestiune, trebuie să ne gândim din nou la chestiunile legate de Irlanda. Ce se poate face și cum să abordăm chestiunea. Mai e și probleme ridicate domnul Vilen, care sugera, de fapt, <clears throat> că ce am făcut noi, care acum practic e aproape perfect, dacă nu chiar perfect, chestiunea proporționalității conform definiției din decizia Consiliului European, că am creat o situație prin care ne ocupăm de chestiunea proporționalității degresive și, conform multor autori E un model bun pe care să-l aplicăm ulterior <clears throat> situație. dar dacă putem să o facem acum, în rezoluția noastră, nu știu, rămâne de văzut. Trebuie să ne mai gândim și cei care vor înainta amendamente, că vom avea trei documente. Unul, decizia Consiliului care trebuie să se referă la redistribuirea mandatelor, ținând cont de incertitudinea legală care există în articolul 50 și cei care spun că nu există incertitudine legală nu au dreptate, cred. Deci trebuie să vedem ce se poate face în rezoluție și ce se poate face în decizie. Vă rog să tratați uh, cu seriozitate, să țineți cont ca să putem folosi amendamentele care vor fi înaintate. Unii colegi, cineva sugera că ar trebui să ținem cont și de anumite preferințe politice cu distribuirea mandatelor vechile state membre și noile state membre. Deși țin foarte mult la noile state membre, totuși nu cred că e o cale bună de urmat, pentru că există criterii foarte clare care sunt obligatorii, criterii din tratat și ale Consiliului European. Deci politica nu se amestecă aici și ultimul lucru pe care aș dori să-l ridic se referă la proces sau la procedură acum. Avem ceva, o perioadă relativ lungă pentru amendamente în comparație cu alte situații. 3 octombrie termenul pentru amendamente. <clears throat> Probabil că ar fi bine dacă în aceste trei săptămâni pozițiile grupurilor politice, dacă ați putea să ridicați anumite chestiuni și în grupurile politice ca să vedem ce rezultate obține și apoi când avem examinarea amendamentelor în funcție de cât de serioase sunt și cât de mult uh, vor trebui discutate, rezervăm două date posibile pentru cea examinare, 11 octombrie și 21 noiembrie, dacă nu reușim să terminăm pe 11 octombrie și apoi votăm în AFCO pe 28 noiembrie ca să putem discuta apoi în decembrie sau ianuarie, să avem timp pentru întregul proces la Consiliu și apoi să revină la Parlament din nou pentru avizul motivat. Deci e un proces complicat. Asta era, deci acum termenul e 3 octombrie și discutați cât de mult puteți în grupurile politice pentru a contribui la Și doamna Jameson a plecat, deci nu mai trebuie să-i răspund. Vă mulțumesc, ședința se suspendă. Vă mulțumesc. You don't have any other business, nothing. Thank you, gracias.